va fi și un pact albastru, pentru că, după cum știți, verde fără albastru nu dă altceva decât galben. Îmi doresc să colaborez cu Parlamentul în ceea ce privește implementarea acestui plan pentru a ne atinge strategia pe 2030 și pentru a pregăti un COP um, de succes în Kunming în uh, septembrie. Aștept să văd rezoluția care va fi adaptată mâine care va sta la baza strategiei noastre pentru biodiversitate pe, din următoarele săptămâni. Încă o dată vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar Sinkevicius. În încheierea dezbaterii a fost uh, stabilită această propunere de rezoluție din partea numărul de șase Uh, grupuri politice, iar votarea va avea loc mâine. Cu acesta are loc sfârșitul dezbaterii pe acest subiect și acum vom trece la uh, colegul Peter Iar, care va prezenta raportul în legătură cu activitatea Ombudsmanului European pe anul 2018, așa încât vreau să vă reamintesc cu această ocazie că acest lucru, că puteți să vă înscrieți la prăjitură spontană la cuvânt și prin cartelele electronice și la fel puteți solicita uh, interpelări cu cartonașul albastru tot prin uh, intermediul cartelelor dumneavoastră. La începutul dezbaterii puteți face acest lucru. Așadar, vom da cuvântul pentru început domnului Petărier, care este raportor pe acest subiect. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Săptămâna aceasta am discutat pe acest subiect pe toate fețele și anume că instituțiile uh, europene trebuie să fie mai aproape de cetățenii europeni. Ne dorim uh, o conferință pentru viitorul Europei, astfel încât și cetățenii noștri, concetățenii europeni, să poată să hotărască care să fie viitorul Europei, pe ce cale să o puce, cuvântul cheie fiind transparență și respectiv democratizare. Însă, stimate colegi și colegi, vă rog să nu pierdeți din vedere că ombudsmanul european, mediatorul european, reprezintă el însuși o instituție care se află în imediata vecinătate a cetățenilor și putem, uh, nu, de, de, nici măcar, nu știu dacă se apropie atât de mult sau uh, până la urmă când avem de-a face cu ombudsmanul european, putem lua legătura, putem să-i scriem ombudsmanul european, putem chiar să spunem dacă dorim, putem chiar să punem mâna și să atingem ombudsmanul european, deci chiar trebuie să avem foarte mare grijă să vedem că acest ombudsman european reprezintă, este prezent pentru cetățenii europeni, deci este slujba cetățenilor, nu a Consiliului, nu a Comisiei și nu a Parlamentului European. Acest lucru înseamnă că mediatorul european, ombudsmanul, cum îi spunem, trebuie să aibă, sigur, uh, tocmai acest rol de mediere între cetățeni și instituțiile europene și tocmai de aceea trebuie să existe o cooperare cât se poate de strânsă. Și doresc să felicit pe Emily O'Reilly, ombudsman european, pentru munca depusă și pentru eforturile dumneavoastră foarte constructive, tocmai pentru a, uh, asigura acest echilibru extraordinar și, în egală măsură, pentru a reprezenta corect interesele cetățenilor, pentru că ține cont de ele, este vorba în acest caz de calitatea administrației europene, de accesul la servicii europene și îmbunătățirea acestui acces pentru cetățenii europeni. Și înainte de toate este vorba despre activitatea pe care le pune doamna O'Reilly în ceea ce privește transparența dumnei. Deci știți foarte bine că uh, este susținută și a fost susținută toate demersurile ei, în acest sens, doamna Emily Wright de către Parlament, poate mai puțin din partea Consiliului, însă în orice caz accesul la documentele Consiliului și accesul opiniei publice au fost un demers. Există cel puțin două uh, dimensiuni acestea um, care au legătură și cu Parlamentul European în acest demers, în sensul că Parlamentul European cere uh, această uh, transparență și așteptăm din partea Consiliului să o și pună în practică. Repet, este vorba de relația pe care o avem cu opinia publică, de responsabilitatea în fața lor, de răspunderea pe care o avem în fața cetățenilor noștri de care dorim să ne apropiem. De aceea încurajăm Consiliul uh, ca unul dintre brațele legiuitorului european să nu organizeze dezbateri diplomatice, ci pur și simplu să prezinte metodele um, sale de activitate și să arate și să se adapteze la modul de funcționare democratic. A fost o mare bucurie pentru mine să lucrez la acest raport. Am avut o cooperare foarte bună, noi între noi raportorii. Am, um, am redactat un raport Uh, bun și am avut mare grijă tocmai ca să fie depolitizat, tocmai ca să atingă o majoritate cât mai extinsă și de aceea uh, au existat 28 de voturi pentru, un vot împotrivă și o abținere în Comisia PETI pentru acest raport. În orice caz, uh, sunt recunoscător pentru că a depus în Comisia de Petiții. În orice caz, sunt fericit și mulțumesc pentru cooperarea care există deja între Comisia PETI și uh, Ombudsmanul European, așa încât cred că putem merge mai departe. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumim și noi, domnule Petăriar. Are acum cuvântul Ombudsmanul European, doamna Emily O'Reilly. Uh, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună seara tuturor și îmi doresc să-i mulțumesc uh, domnului Iar și raportorilor din umbră pentru acest raport. Întotdeauna îmi face o plăcere deosebită să prezint raportul uh, anual al biroului meu în fața Parlamentului. Acest an este unul deosebit de semnificativ pentru că, iată, îmi prezint activitatea unui nou Parlament cu mulți membri noi, care cu patru săptămâni în urmă au, uh, și-au manifestat încrederea în mine, uh, oferindu-mi un nou mandat la conducerea acestei instituții. Vă mulțumesc pentru încrederea acordată și încer- o să încerc să nu vă dezamăgesc. Mă bucur de asemenea faptul că domnul comisar Șergălici este prezent la această dezbatere, dezbatere care are loc la începutul activității acestei noi comisii. Le urez toate cele bune în activitatea lor atât de importantă pentru toți europenii și nu numai. Onorați membri, în calitate de ombudsman, eu sunt puntea de legătură între cetățeni și administrația europeană atunci când apar probleme și se fac plâns se omulează plângeri. Plângerile vin de la indivizi, de la organizații societăți civile, din mediul de afaceri, de la jurnaliști și adesea chiar de la membrii ai acestui parlament. Noi aplicăm nu doar legislația europeană în noastră, ci și principiile bunei administrări, încercând să obținem uh, cele mai bune rezultate pentru cetățenii care adesea sunt uh, sufocați de fie de povara administrativă, fie de distanță față de centrele administrative europene. Încercăm să oferim un cadru echitabil, un echilibru între cei care depun plângerile și instituțiile atât de puternice de care se plâng uneori. Activitatea mea, început în 2018, a continuat în 2018, nu doar pentru că administrația europeană și-a redus eh, standardele, nu volumul crescut de activitate, s-a datorat faptului că tot mai mulți oameni au aflat de biroul meu și de ce putem face. Le mulțumesc agențiilor europene și instituțiilor europene pentru cooperarea pe care am oferit-o în activitatea mea. Majoritatea cazurilor sunt rezolvate printr-un efort colectiv care implică diferite structuri administrative și e important să recunoaștem acest lucru. Da, eu semnalez probleme pentru că acesta este mandatul meu, asta este meseria mea dar adesea văd cum reprezentanții instituțiilor europene fac ceea ce trebuie și am și recunoscut acest lucru, uh, creând un mecanism de evidențiere a bunelor practici la nivelul administrației europene. Ca și în anii anteriori, transparența și responsabilizarea oficialităților publice au constituit principalul meu obiect de activitate. În 2018, am recurs la o atribuție rar folosită și anume aceea de a transmite un raport special în fața Parlamentului European. Era pentru a doua oară când am făcut acest lucru de la alegerea mea ca ombudsman în 2013. Am spus Parlamentului că această autoritate, această atribuție trebuie să fie folosită foarte rar și doar în cazuri grave, atunci când instituțiile nu țin cont de recomandările ombudsmanului. Era vorba de o investigație în activitatea Consiliului, în special lipsa de transparență în procesele legislative utilizate în discutarea și modificarea proiectelor de legi. Publicul are dreptul să știe cum contribuie guvernelor la redactarea proiectelor de lege la nivel central european. Dacă nu se face acest lucru, dacă nu avem această transparență, Bruxelles va continua să fie arătat cu degetul și miniștrii din guvernele naționale vor continua să dea vina pe Bruxelles pentru propria lor pentru propriile lor deficiențe. Am prezentat acest raport plenului, recomandările nu s-au bucurat de sprijin din partea mai, statelor membre mai mari. Mă bucură să văd că tot mai multe state în Consiliu exprimă public sprijinul pentru asemenea schimbări. În prezent e vorba de 10 state membre și sper că actuala președinție și următoarea, cea germană, își vor asuma această temă atât de importantă pentru democrația europeană și pentru legitimitatea europeană în calitate de ombudsman european, coordonez și rețeaua europeană a ombudsmanului, e vorba de 96 de birouri în 36 de țări europene și Comisia PETI acestui parlament este și a membră. Domnul ce am avut în aprilie o conferință la Bruxelles cu domnul Michel Barnier ca invitat principal și doresc să mulțumesc Parlamentului pentru sprijinul acordat în organizarea acestui eveniment de succes. Onorați membrii, la începutul noului mandat de 5 ani, e important să vedem ce rol trebuie să joace ombudsmanul în arhitectura europeană în 2020, în anii ce urmează. Dacă Comisia van der Leyen va fi, urmează să fie într-adevăr una geopolitică, implicată mai mult în chestiuni de migrație, politică externă, cooperare în materie de apărare și reducerea efectelor schimbărilor de climă, lucrând alături de câteva agenții europene, atunci cine va monitoriza această activitate? Parlamentul are atribuția de monitorizare democratică și și ombudsmanul va monitoriza activitățile administrației europene, o administrație care este acum mai implicată în activități concrete decât uh, oricând în trecut, fie că e vorba de Frontex sau EASO, care uh, intervievează solicitanți de azil în insule grece sau Agenția Europeană de Apărare, care încearcă să vadă de ce tehnologii vom avea nevoie pe câmpul de luptă a secolului 21, Uniunea Europeană se schimbă și atunci și biroul ombudsmanului va trebui să se adapteze pentru a ține pasul cu acest ritm al schimbărilor. Însă, instituția mea nu are decât 70 de angajați. Primim număr, un număr record de plângeri și cazurile sunt tot mai complexe. Lipsa de resurse a instituției pe care o reprezintă a fost adesea recunoscută de Parlament în procesul anual de bugetare și în revizuirea permanentă a statutului ombudsmanului. Însă vă cer ca această chestiune să fie discutată și pe viitor și într-o manieră mai completă cu participarea Comisiei și Consiliului și sper că vom putea găsi o cale justă de urmat. Cu toții ne dorim ca aceste instituții a ombudsmanului să funcționeze așa cum trebuie. În secolul 21 trebuie să-și poată îndeplini rolul care revine conform tratatelor europene și ținând cont în același timp și de așteptările cetățenilor europeni în acest nou context geopolitic. Vă mulțumesc pentru atenție! Frau es Mulțumesc foarte mult, doamna O'Reilly, și acum din partea Comisiei, domnul comisar Șefcevici. President, uh, Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului, domnul ombudsman, mă bucur să fiu astăzi aici și să am ocazia să discut cu dumneavoastră raportul anual de activități al Ombudsmanului European pe 2018 și raportul Comisiei privind petițiile. Încep prin al felicita pe domnul Peter Iar în calitate de raportor și pe membrii Comisiei PETI care au fost implicați aici. Acest raport oferă tuturor instituțiilor europene, agențiilor și structurilor uh, o imagine a Parlamentului asupra chestiunilor pe care le consideră cele mai importante și relevante. Din punct de vedere al Comisiei, vă garantez că eh, ne angajăm să garantăm o bună administrare a relațiilor cu cetățenii, asociațiile și companiile cu care interacționăm. Este o parte fundamentală a activității noastre și acordăm o mare importanță calității acestor relații. Comisia promovează valorile serviciu, independență, răspundere, responsabilitate, eficiență și transparență și încearcă să pună centrurile în centru drepturile cetățenilor și să se evite cazurile de proastă administrare. Cooperarea cu ombudsmenul este un aspect cheie, în special având în vedere că două treimi din uh, din Um, doar două treimi din cererea au legătură cu Comisia Europeană. Există o serie de relații administrative cu cetățenii și Comisia este de acord cu trei uh, sferturi din propunerile ombudsmanului anual, fie că e vorba de propuneri de îmbunătățire sau recomandări. În majoritatea cazurilor, propunerile, recomandările ombudsmanului sau sugestiile de îmbunătățire uh, sunt propuneri cu care Comisia este de acord și iată de ce doar 6% din solicitări uh, sfârșesc prin uh, stabilirea de cazuri de um, maladministrație. Există foarte puține cereri care nu sunt soluționate pentru că pentru că Uh, ne străduim să ajungem la rezultate bune. Standardele ridicare ale Comisiei au fost subliniate de Ombudsmanul European, mai ales prin uh, um, acordarea premiului pentru bună administrație. Comisia a câștigat în 2018 un premiu care a recunoscut inițiative cu un impact pozitiv asupra vieții oamenilor în Europa și peste tot în lume. Reducerea poluării de către plastic și conștientizarea utilizării produselor din din plastic de unică folosință. Există mai multe subcategorii. Comisia știe că trebuie să continue să facă eforturi, să evalueze, să îmbunătățească și mai mult lucrurile la nivelul practicilor sale administrative. De aceea, Comisia

domnule președinte, dragi colegi, doamnă mediator, uh, nu mai vreau și eu să repet ceea ce s-a spus până acum. Aș vrea eu, dar nu am timp. Motiv pentru care nu o voi face. Știm cu toții că Emily O'Reilly a făcut o treabă extraordinară și nu putem decât să o felicităm pentru că a fost realeasă. Însă acest proces electoral a dat că există vicii de procedură și de aceea în Comisia de Petiții ne va reveni sarcina de a lămuri această procedură pe viitor. Acest lucru trebuie să corespundă principiilor pe care le prezintă ombudsmanul, să fie limpezi și transparente. Trebuie să fie reguli în ceea ce privește campania, pentru că, din păcate, această campanie a fost pe locuri murdară și firește că avem nevoie de un cadru de timp foarte limpede, astfel încât uh, acești candidați care respectă regulile să nu fie vulnerabilizați în raport cu alții. Iar după adoptarea acestui raport, mâine vom avea nevoie și de viziune pe viitor. Sunt absolut de acord cu ceea ce s-a spus de către colegul meu de la PP și cu colegul de la Social Democrați, dar, Socialiști Democrați, dar aș vrea să subliniez încă un lucru care se referă, de fapt, la modul în care se face administrația în instituțiile europene și a procedurii în ceea ce privește reacțiile Comisiei uh, când primim uh, plângeri din partea cetățenilor în legătură cu eventuale încălcări la comisie sau ale autorităților din partea statelor membre, comisia vorbește despre o eventuală încălcare, despre eventuală încălcare a dreptului european și întotdeauna complică lucrurile. Ceea ce e interesant, de obicei comisia se declară mulțumită de acest răspuns și se primește apoi răspuns dinspre comisie care spune nu, nu a fost nicio încălcare. Asta înseamnă că nu suntem de partea cetățenilor când ei vin și se plâng și care își poartă și ei o bătălie, se bat confruntați și ei uh, cu birocrația europeană și trebuie să schimbăm acest lucru. Acest lucru este valabil și când avem de-a face, să spunem, cu încălcări uh, reclamate. Procedura nu e transparentă. Acest document, aceste documente sunt confidențiale, sunt, secre, sunt secrete pardon, și nu accesul este foarte dificil, de aceea am dorit o abordare mai proactivă și mai transparentă. Așteptăm de aceea o cooperare bună cu ombudsmanul pe viitor și să se rezolve această problemă. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult, doamna Tom. Urmează acum trei două minute domnul Le Breton. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Consider că Uniunea Europeană nu uh, e în poziția potrivită pentru a da lecții de morală și de respectarea drepturilor omului. Încălcăm regulile cele mai elementare de deontologie. Asta se întâmplă la nivelul băncii centrale și a comisiei, așa cum arată uh, raportul ombudsmanului pe 2018, pagina 9 se denunță modul în care comisia și-a numit secretarul general, domnul Selmayr, în februarie 2018. Denunță cu această ocazie și citez patru cazuri de proastă administrație, crearea unui, unei stări de urgență fictivă pentru a putea justifica ocuparea postului. A fost denunțată ilegalitatea acestei numiri și în hemiciclu și în comisia jurii. Din păcate, a fost nevoie de șase luni pentru a fi auzit și pentru a scăpa de Selmayr. În urma acestui scandal, eh, ombudsmanul a cerut implementarea unei proceduri detaliate pentru numirea secretarului general. Din păcate, în raportul său spune și citez, Comisia a refuzat să implementeze o astfel de procedură. Lipsa de transparență continuă, deci. Pagina 13. Ombudsmanul numește și Banca Centrală Europeană și anume președintele sau Mario Draghi, căruia îi de reproșează că a aderat la organizație privată, grupul celor 30, unde se reunesc mari directori ai băncilor private. Draghi a rămas însă membru al grupului 30 și ombudsmanul deduce neliniștitor că asta pune sub semnul întrebării independența BCE din perspectiva acțiunii lobby-ului financiar. Ombudsmanul confirmă realitatea pe care eu o denunț de mult timp. Uniunea Europeană nu funcționează nici pe bază de etică, nici pe bază de transparență. Mulțumesc foarte mult, domnule Breton. Timp de un minut acum are cuvântul domnul Jwotovski doamnă președintă äh, Droga șanovna pani rzecznik, șanovni pani... Mulțumesc foarte mult, stimată doamna O'Reilly, domnule comisar. Dați-mi voie să o felicit pe doamna O'Reilly cu ocazia realegerii în funcție. Este cea mai bună confirmare a calității activității noastre de până acum. De asemenea, raportul dumneavoastră pe 2018 dovedește foarte clar ce lucruri bune ați făcut. ECR-ul sprijină pe deplin acest raport. Însă, un început de mandat e un moment propice pentru a discuta puțin despre viitor și aș dori să uitați puțin la lipsa de claritate și transparență care se manifestă pe durata acestor zise triloguri. Pentru că aceste discuții au devenit o caricatură ce ar trebui să fie în realitate. Vedem asta în contextul activității noastre pe pachetul de mobilitate, unde am avut plăcerea de a participa direct. Vedem o lipsă completă de transparență de la bun început. Și avem întreg parcursul structurării proiectelor de lege la nivel european. Cred că ombudsmanul ar trebui să urmărească de aproape ce se întâmplă pe acest plan. Mulțumim foarte mult. Următorul vorbitor, un minut și jumătate, domnul Gorgulis. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Alegerile europene ne-au arătat că cetățenii n-au încredere în Uniunea Europeană și de aceea e urgent să înțelegem mesajul trimis din partea cetățenilor și să înțelegem că trebuie să facem eforturi mai mari. Să facem eforturi pentru ca instituțiile să fie transparente și să poată răspunde pentru acțiunile lor, pentru orice caz de proastă administrare și pentru încălcarea uh, ordinii de drept. Doar așa cetățenii vor fi pentru integrarea europeană. Nu e suficient să deschidem ușile, doar trebuie să uh, arătăm exact ce se întâmplă. Cetățenii trebuie să cunoască procesele și să participe la ele. Deci, transparența nu înseamnă doar informații. Trebuie ca cetățenii să fie informați într-un mod ușor de înțeles cu privire la modul în care pot participa efectiv în fiecare etapă a procesului legislativ. Avem un aliat în această luptă, pe doamna O'Reilly, ombudsmanul, care încă o dată eh, și-a servit instituția cu dedicație maximă. Doamnelor și domnilor, vă rog să nu ignorăm poziția sa. Mulțumesc foarte mult domnului Iorgulis. Urmează timp de o minut jumătate domnul Furore. Grazie, Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, și doresc să vă felicit, să felicit pe doamna mediator O'Reilly pentru realegerea ei și pentru activitatea rodnică depusă pentru a garanta o bună administrare. Doresc să mulțumesc de asemenea domnului coleg Peter Iar pentru munca depusă pentru raport, al cărui conținut este acceptat în ansamblul său, mai puțin alineatul referitor la BCE, care, după părerea mea, este în antiteză cu protejarea principiilor de publicitate și transparență care sunt inerente proceselor decizionale în UE. Dintre aspectele pozitive din text, cât se poate de eficace, recunosc acest drept de acces al publicului la documentelor organizațiilor, organismelor UE, de fapt, ca fiind un drept inalienabil care trebuie să fie garantat tuturor cetățenilor. Un drept care însă este compromis astăzi de un cadru normativ și mă refer deoseb la uh, regulamentul 1049 din 2009, ale cărui prevederi uh, sunt de acum 20 de ani aproape și nu mai reflectă de aceea actuala situație juridică în practica uh, instituțională folosită astăzi. De aceea sunt absolut de acord cu solicitarea de a revizui acest regulament. De asemenea, există o serie de pasaje unde se pune evidență nevoia de a adopta prevederi mai riguroase și la standarde cât mai ridicate. Stimate colegi, spune domnule președinte, domnule Furore, spune președintele Vinland, mai aveți încă timp, da? Mai aveți timp, da, de intervenție, dar vă rog frumos, nu mai goniți așa. Deci, există un fel de limită și a vitezei este de vorbire, pentru că dacă interpreții nu vă pot urmări, mă tem că cetățeanul european n-ar putea să asculte, sau cu atât mai puțin ar putea să asculte cetățeanul european ceea ce spuneți dumneavoastră acolo. Acum o să puteți să apăsați, apăsați pe buton. Da? O să primiți timp suplimentar. Însă, sunt absolut de acord cu solicitarea de a cere o solicitare. De asemenea, sunt bune acele pasaje în care se scoate în evidență nevoia de a adopta niște prevederi mai riguroase și standarde etice mai eh, ridicate pentru a împiedica conflictele de interese pentru toate instituțiile UE și să se garanteze astfel respectarea dreptului de integritate și e sarcina Comisiei von der Leyen astfel încât aceste cazuri de um, administrație deficitară, încălcări etice și normative, așa cum s-a întâmplat în situațiile Selmayr și Barroso să nu se mai repete și să se ajungă la o inversare a tendinței către o bună administrare și o deplină transparență și integritate morală. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Furore! Deci, avem suficient timp de intervenție aici în Parlament, nu folosește la absolut nimic dacă vă scrieți ceva pe bucata de hârtie și după aia veniți și dați bătaie la o viteză dublă decât ar trebui. Deci avem și colegi care sunt noi aici, doamna Evie de ceva vreme în Parlament, înainte să te undeva pe aici, știe foarte bine că I-am mai avertizat, mai dați câte un sfat din când în când colegului în ceea ce privește viteza la care ar trebui să se exprime. Bine, urmează acum timp de un minut, doamna Curtin Darling. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Ombudsmanul european joacă un rol esențial în democrația noastră, îmbunătățind exercițiul administrativ și îmbunătățind nivelul etic la nivelul instituțiilor europene. M-am bucurat foarte mult când Emily O'Reilly a fost realeasă în decembrie. În decembrie. Emily, tu ești cel mai bun exemplu de persoană care militează pentru transparență și bună guvernanță într-un moment în care mulți dintre noi, cel puțin multe state membre, încep să aibă tot felul de întrebări vis-a-vis -vis întregul proiect european. Activitatea ta, pentru că tu ai decis această cutie neagră întregului proces de, decizional, uh, Uh, e ultima mea intervenție în Parlamentul European ca reprezentant a regiunii mele din nord-estul Angliei. A fost o onoare, a fost un privilegiu și sper că la un moment dat altcineva o să stea în scaunul ăsta reprezentând tot țara mea. Dar până atunci noi plecăm și doresc să le mulțumesc uh, asistenților mei pentru munca depusă în vremurile acestea de restriște pentru noi și de asemenea tuturor celor care mi-au fost angajați de lungul timpului. Noi, delegația britanică de la Comisia PETI, vă spunem mult noroc și noapte bună! Thank you very much. Vielen Dank, Frau Mulțumim, colegii noastre Curtin Darling. Um, vă mulțumim. Vă mulțumim, spune președintele. În mod normal nu este sarcina mea, dar ați fost foarte emoționată în mod evident și spuneați că veniți din nord-estul Angliei, că acolo este circunscripția unde ați fost aleasă. Orașul meu are un parteneriat cu această regiune și aș vrea să vă rog să transmiteți cele mai bune salutări din partea noastră către concetățenii dumneavoastră. Are acum cuvântul doamnă domnule președinte, domnule comisar, domnul ombudsman. Mulțumim raportorului pentru document. Încrederea cetățenilor europeni este condiționată de transparență cu privire la instituțiile noastre. De exemplu, în domeniul comercial, Comisia trebuie să continue să publice documentele de negociere și Consiliul să facă publice mandatele. Sunt posibile îmbunătățiri, am văzut cu toții, și sunt și necesare. Consiliul, în special, trebuie să garanteze mai multă transparență în funcționarea sa. Trebuie, de asemenea, să facem tot ce putem pentru adoptarea unui acord cât mai repede pentru implementarea unui registru comun și obligatoriu de transparență pentru uh, discuțiile bazate pe interese. Asta înseamnă să luptăm împotriva euroscepticismului și trebuie cu toții să ne continuăm activitatea și să consolidăm strategia lansată de doamna ombudsman pentru a crește vizibilitatea noastră și vă puteți baza pe sprijinul meu. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Evedren. Urmează acum timp de un minut și jumătate, doamna Evi. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, aș dori și eu să uh, felicit pe doamna mediator Emily O'Reilly pentru că a fost realeasă în funcție și cu siguranță munca depusă de noi a fost cât se poate de apreciată de Parlamentul European. După cum uh, s-a văzut că a fost prezentat și foarte corect această muncă depusă în uh, Anul 2018 a fost foarte corect prezentată, cum spuneam, raportul pe activitate de 2018. Un raport care solicită, așa cum am spus și înainte, în raportul din anul trecut, ca un registru de transparență să fie introdus în sfârșit cu caracter obligatoriu și din punct de vedere juridic. Asta pentru a permite să se depășească lacunele care există în ceea ce privește lacunele de legislație, în ceea ce privește activitatea grupurilor lobistice și care sunt și foarte periculoase pentru uh, tocmai grupurile de lobby pentru a împiedica conflictele de interese. Însă este important și această modificare tocmai pentru ca aceste procese decizionale să fie cât se poate de transparente și să fie imprimate de răspundere. Dacă uh, această comisie von vrea să schimbe ceva în ceea ce privește și să continue, mă rog, um, celor făcute uh, de către Comisia Juncker, trebuie să se însușească aceste solicitări și să acționeze în consecință. Însă nu sunt de acord și, de fapt, este singurul punct negativ din acest raport, a spune eu, cu alineatul acestui raport care se referă la BCE. Spre deosebire de ceea ce se spune în text, eu consider că Consider că este evident că ar trebui să existe această interdicție din partea membrilor BCE de a participa la foruri cu ușile închise, mai ales dacă sunt organizate sau dacă printre participanți sunt uh, bănci sau reprezentanți ai băncilor pe care le supraveghează BCE-ul. Mulțumesc! Mulțumim și noi, doamnei Evi. Timp de un minut, dar acum cuvântul în primul și în primul rând dați-mi voie să o felicit pe doamna O'Reilly cu ocazia realegerii în funcție, un vot de încredere în contribuția pozitivă a domniei sale la îmbunătățirea accesului cetățenilor europeni la justiție împotriva instituțiilor europene. Mă bucur că în raportul anual Mediatorul european s-a referit la tratarea persoanelor cu disabilități în uh, contextul noului uh, sistem de asigurări europene. Curajez Comisia să revizuiască aceste dispoziții pentru a asigura respectarea Convenției Națiunilor Unite pentru persoanele cu dizabilități. Sunt de asemenea de acord cu recomandarea domniei sale referitoare la un plus de accesibilitate la procedura de selecție a EPSO pentru candidații cu deficiențe de văz. E nevoie de măsuri de asistență a acestor persoane atunci când se dau teste de competențe informatice. Judy a fost coordonatoarea noastră în comisie, mulțumim și numele ei uh, vă, vă transmit mulțumiri noastre pentru toată activitatea depusă. Mulțumesc foarte mult, urmează la cuvânt domnul Benifei. Parlamentul European cu raportul său anual este mulțumit față de doamna O'Reilly și de biroul Ombudsmanului pentru munca excelentă desfășurată. Cetățenii au um, găsit un aliat prețios în ombudsman care se luptă pentru a asigura calitatea administrației în Uniune. Există transparență, accesibilitate și calitatea serviciilor pentru populație. Prin urmare, sincer, din partea mea, spor la treabă pentru doamna Emily O'Reilly pentru noul mandat. Un masaj, mesaj de încurajare um, Um, și o rugăm să-și ducă mai departe importantele inițiative pe toate mecanismele care îmbunătățesc activitatea în Consiliu și să se opună de fiecare dată când dă peste un exemplu de proastă administrație, cum a făcut cu numirea secretarului Selmayr. Cu mândrie pot să vă spun că am colaborat cu ombudsmenul pentru a bloca practica uh, prestațiilor neretribuite în cadrul instituțiilor europene. Acestea trebuie să fie interzise de acum înainte în toate țările membre UE. Mulțumesc foarte mult. Am ajuns acum la procedura Catch the Eye. Primul este domnul, domnul Poșpișil. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În încheierea acestei dezbateri aș dori să vă spun că sprijin raportul și în special un articol care ar putea, ar putea să pară mai puțin lipsit de importanță în ochii colegilor, dar care este de fapt foarte important. Mă refer la articolul 47 care se vorbește despre condițiile impuse ombudsmanului, imparțialitate, integritate morală, lucruri pe care mulți le văd doar ca o simplă formalitate, dar acum vedem ce se întâmplă în Cehia, unde actualul președinte a sugerat că ombudsmanul de fapt a fost colaborator al regimului comunist și la fel și unii procurori. Mă bucur să văd că în Europa insistăm nu doar pe profesionalism, ci și pe integritatea personală, pentru că e importantă. Vă mulțumesc. Mulțumim foarte mult, domnule Pospisil. Domnul Lopez Aguilar. President Wieland. Mulțumesc, stimate domnule președinte Wieland, domnule vicepreședinte Șefcovici, ombudsman O'Reilly, Folosesc timpul meu de intervenție pentru a mă alătura celor care și-au exprimat aprecierile cu privire la esența instituției pe care o reprezentați, ombudsman, ombudsperson, uh, oricum am alege să o numim, vrem să vă felicităm uh, pentru ce ați făcut și pentru că ați venit aici. Aveți încă 5 ani și apreciem foarte mult munca dumneavoastră care crește transparența și accesul la documente, deși acest regulament trebuie să fie actualizat. Dar discuțiile au fost blocate în Consiliu în ciuda eforturilor făcute de Comisia Libe, pe care o conduc. Însă, mai sunt multe de făcut pentru a ne asigura că conflictele de interese sunt eliminate, că ușile rotative nu mai sunt folosite, că ancheta dumneavoastră referitoare la practicile din anumite industrii, în special industria farmaceutică, respectă Uh, prevederile Convenției ONU pentru persoane cu dizabilități și codul uh, bunelor convenții este actualizat în regulamentul european. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Lopez Aguilar. Cu aceasta se încheie procedura de luare spontană la cuvânt. Acum vor lua acum încă o dată cuvântul, dar de data aceasta în ordine inversă cei de la început. Vom începe cu domnul comisar Șefcovici. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, onorați membri, stimată doamnă O'Reilly. În primul și primul rând doresc să ne mulțumesc membrilor Parlamentului pentru declarațiile făcute și pentru comentariile făcute. Cred că domnul Terheș a dat tonul general pentru aceste laude uh, adresate doamnei O'Reilly și suntem pe deplin de acord cu ele și noi cei de la comisie. Doamnei Toma, doresc să-i spun că atunci când e vorba de încălcări uh, și de procedură de încălcare, uh, vom putea discuta chestiunea la Comisia Petit. Tocmai a fost invitat să, să vin la dumneavoastră și să discutăm, să vedem cum putem îmbunătăți cooperarea și pe acest plan și de asemenea aș dori să-i informez pe noații membri acestui Parlament că marți uh, Comisia a ales un nou secretar general respectând pe deplin procedura și alegând, în opinia mea, niște profesioniști de înaltă ținută. Uze Johansson, sunt sigur că va fi un secretar general excelent. Comisia permanent încearcă să asigure un nivel ridicat de bună administrare și vom coopera cu dumneavoastră în acest sens pentru a ne asigura că ceea ce se spune în articolul 41 din Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale va fi pe deplin respectat și va funcționa în beneficiul cetățenilor, cetățenii, companiile, Societățile comerciale, asociațiile cu care interacționăm se așteaptă să beneficieze de o relație cu o administrație complet deschisă și accesibilă. Și de asemenea doresc să vă spun că interacțiunile astea zilnice cu ombudsmanului se îmbunătățesc și ne îmbunătățesc activitatea în fiecare zi și de asemenea, și de aceea le, vă asigurăm că încercăm să atingem cele mai înalte standarde de imparțialitate, coerență și atitudine. Rezoluția dumneavoastră, raportul anual privind activitatea Ombudsmanul European, evidențiază lucrurile care s-au făcut bine și ce poate fi îmbunătățit. Pot să vă promit că în săptămânile ce urmează Comisia va examina rezoluția noastră și va răspunde ca și în trecut la toate chestiunile pe care ați ridicat uh, în legătură cu Comisia. De asemenea, aș dori să mulțumesc uh, doamnei Kirsten Darling uh, și domnului Corbett pe care îl văd acolo și pe toți colegii din Marea Britanie pentru munca depusă aici alături de noi. Vă mulțumesc și o să ne fie dor de dumneavoastră. Ne veți lipsi, vă mulțumim! Mulțumim, domnule comisar Șefceviț. Este o intervenție pe de procedură? Mulțumesc, Maraș. Aș, aș fi vrut să Maraș, thank you for everything. Îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut. Pentru pactul ecologic, în materie de sărăcie energetică și aș vrea să ne dai o definiție clară a sărăciei energetice în mandatul tău, însă oricum îți mulțumim foarte, foarte mult pentru toate cele făcute, pentru a-i sprijini pe cei mai vulnerabili din societate. Îți mulțumim! Stimate coleg, n-a fost neapărat o punctă de procedură, dar având în vedere că sunteți într-o dispoziție de rămas bună, așa n-am zis să nu vă uh, întrerup, totuși. Oricum, <laughs> urmează acum la cuvânt doamna uh, mediator uh, european O'Reilly. Vă rog. Um, thank you very much indeed. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc tuturor. Uh, este o plăcere să ascult intervențiile dumneavoastră cu sprijinul și cu ideile pe care mi le prezentați doresc ca de-a lungul acestui mandat, în următoarele luni și ani, să avem um, în mod frecvent astfel de dialoguri. Doamnă Carton Darling, uh, rar văd irlandezi care își exprimă tristețea că britanicii pleacă, dar de această dată e adevărat, suntem triști și vreau să vă mulțumesc pentru uh, cooperarea și sprijinul excelent pe care l-ați oferit biroului meu și instituției ombudsmanului în ultimii ani. Am fost impresionată în ultimele luni, mai ales în ultimul an, uh, de faptul că, deși stresul a fost așa de mare pentru dumneavoastră toți, ați continuat să vă faceți treaba cu dedicație, să vă interesați de aspecte, inclusiv minore, care vă ajungeau uh, care v-au fost puse în vedere. Prin urmare, vă mulțumesc pentru această implicare. Aș vrea să mă refer la unele dintre aspectele subliniate aici. Mulțumesc, domnule Tereș, pentru comentarii și pentru sprijin și pentru laudele pe care le-ați adresat activității mele și a colegilor mei. Doamna Tum, vă mulțumesc pentru că ați luat notă de chestiunile cu care ne-am confruntat în ceea ce privește Mm, procedurile pe durata alegerilor. Regulamentul de procedură nu e o problemă pentru mine pentru în următorii 5 ani, dar da, trebuie avut în vedere din perspectiva alegerii ombudsmanului european. În ceea ce privește cazul legat de numirea fostului secretar general al Comisiei, da, Comisia anterioară a respins recomandarea noastră, însă, așa cum domnul vicepreședinte Șefcovici a remarcat, de data aceasta lucrurile au fost abordate diferit și numirea noului secretar general a respectat recomandările pe care le-am făcut în ancheta noastră. Domnule Zlatovski, da, trialogurile au fost avute în vedere în trecut, lucrurile nu s-au încheiat, vom vedea ce s-a întâmplat acolo. Domnul Georgiulis, da, participarea cetățenilor este esențială, mai ales din perspectiva legitimității UE și asta stă la baza activității pe care o desfășurăm noi. Sunt de acord cu domnul Farori, dreptul la acțiune. 49 e un vechi regulament N-am revizuit-o încă, dar sunt multe lucruri ce pot fi făcute, să adăugăm recomandări, să acceptăm documente care să fie accesibile pentru cetățenii pe care îi servim până la urmă. Transparență în Consiliu, da, ne ocupăm și de asta și se înregistrează progrese. În special, o chestiune care a fost marginalizată uh, și a rămas în bula Strasbourg-Bruxelles a devenit acum de interes general. Doamna Evi, vă mulțumesc pentru sprijin și transparență Uh, ECB și toate aceste instituții, da, trebuie să fie deschise mai mult uh, spre public și să fie mai responsabile. Comentariile referitoare la disabilități și asistență oferită de tehnologii, da, le avem în vedere și le luăm în serios. Am fost foarte mulțumită să văd săptămâna trecută WES care a promovat ideea uh, stagiarilor plătiți ca urmare a activității desfășurate și de biroul nostru și de Parlament sub conducerea domnului Benifei. Deci da, am auzit multe idei și vă mulțumesc tuturor pentru sprijin. Și pentru faptul că ați avut încredere să mă alegeți încă o dată în acest post așa de important. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna O'Reilly. Urmează acum domnul Iar, raportor. Mulțumesc foarte mult. Această cooperare din Comisia PETI, pe de parte și doamna pe de altă parte, a fost o cooperare bună și chiar am putea spune că totul este în ordine în Europa. E nu chiar. Putem însă să punem întrebarea dacă ne-a reușit împreună să îmbunătățim câte ceva, atunci aș răspunde da. Și asta înseamnă că trebuie să continuăm de acolo de unde am oprit. Mai sunt multe de făcut. Haideți să ne apucăm de treabă și vă spun din Comisia PETI că noi vă vom susține în tot ceea ce ne așteaptă, în tot în ceea ce ține, sporirea trans- în ceea ce ține de sporirea transparenței și alte lucruri pe care vrem să le uh, realizăm împreună. Doresc să insist că și eu regret foarte tare că distinsa noastră colegă Kirsten Darling uh, va părăsi și Comisia noastră și va părăsi și Parlamentul în calitate de coordonator din partea PPE. Am întâlnit, uh, am, am, am avut multe experiențe Uh, ce să vă spun, îmi pare sincer rău să văd că trebuie să plecați și din punctul meu de vedere țara noastră de origine a luat o decizie greșită. Acum sunteți nevoită de deci, să părăsiți Parlamentul European. Gândiți-vă însă că mai sunt uh, aici o serie de uh, europarlamentari cu care puteți menține legătura, de ce nu? Așadar, raportul uh, merită deci o majoritate destul de extinsă și uh, avem nevoie de acest lucru și acest sprijin pentru a putea să ne facem activitatea pe mai departe. Vă mulțumesc și eu, domnule președinte. Mulțumim și noi, colegului Peter Iar. Dezbaterea pe acest subiect s-a încheiat, iar votarea, așa cum s-a spus, va avea loc în cursul zilei de mâine. Și acum, tot pe punctul de zi, urmează reforma principiilor procedurii de comitologie și aici, încă o dată, aș dori să vă reamintesc faptul că puteți, ca de obicei, dar și cu ajutorul sistemului de votare electronic, să profitați de ocazia de a vă înscrie în mod spontan la cuvânt și, dacă vreți de asemenea să faceți interpelări cu carnașul albastru, Bun. Vom începe dând cuvântul domnului uh, Șefcovici din partea Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte, onorați membri. În primul rând vreau să vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să discut cu dumneavoastră cadrul general al comitologiei. Tratat, dar Lisabona a introdus o diferențiere între actele delegate și actele de punere în aplicare și pe această bază colegiile au adoptat regulamentele comitologiei. Este vorba de controlul statelor membre asupra atribuțiilor executorii sau de pune aplicare ale Comisiei și, de asemenea, Parlamentul și Consiliul uh, trebuie să fie pe deplin important, uh, informate în legătură cu proiectele de text înaintate de comisie către statele membre. De asemenea, se dispun o serie de măsuri de monitorizare atunci când comisia își depășește puterile de punere în aplicare. Putem spune că regulamentul uh, își face treaba cu adevărat, pentru că 2018 <clears throat> s-au dat avize pe mai bine de 1600 de proiecte de acte de punere în aplicare, nu a fost niciun aviz negativ. Nu a existat acest, nicio situație în care să nu existe situația de fără aviz. Asta înseamnă că n-a fost nicio majoritate împotriva acestui act din cauza unor poziții contrastante ale statelor membre sau abțineri. În anumite cazuri, comitetul de apel este consultat în cazul în care se dă un astfel de aviz, de neaviz. Asta s-a întâmplat în 12 cazuri în 2018. Era vorba de domeniile sănătății și protecției consumatorilor. În toate aceste cazuri, Comisia de Apel a dat uh, un verdict de lipsă de aviz sau lipsă de poziție. A fost vorba de chestiuni care au survenit uh, în domenii sensibile, cum ar fi autorizarea organismelor modificate genetic și țineau mai puțin de uh, aprobarea substanțelor active în produsele de protecție a plantelor. Când se dă un astfel de neaviz, atunci comisia poate merge mai departe și poate pune în aplicare actul propus. Logica regulamentului de comitologie presupune blocarea adoptării unui act doar dacă este un aviz negativ acesta a fost principiul tutelar în comitologie de la bun început și asigură o pune în aplicare eficientă a măsurilor noastre. În ceea ce privește cele 12 acte de punere în aplicare în materie în domeniul sănătății și protecției consumatorului, nu regulamentul comitologiei, ci cadrul juridic a obligat Comisia să ia decizia pornind de la cerințele procedurale și de la dovezile concrete uh, primite în astfel de cazuri, când a existat o majoritate calificată, Comisia a trebuit să ia o serie de măsuri extrem de nepopulare. Comisia a propus, prin urmare, cu titlu prioritar, modificarea acestor reguli și formularea de amendamente referitoare la funcționarea Comisiei de Apel în încercarea de a permite un plus de responsabilizare la nivelul statelor membre în contextul procedurii decizionale. Amendamentele propuse au fost următoare. În primul rând să se cal- calculeze calificat, majoritatea calificată din statele membre prezente sau reprezentate și care nu se abțin. Asta înseamnă nu toate statele membre. Apoi, să da posibilitatea unei a doua trimiteri la Comisia de Apel la nivel ministerial pentru a aborda încă o dată chestiunile spinoase. Da, da vot, dreptul de vot, de a face votul uh, statelor membre în Comisia de Apel să, facă, să se facă public și apoi retrimiterea chestiunii la Consiliu pentru un aviz uh, fără forță obligatorie și pentru consultanță politică. În ultimii 2-3 ani nu s-au înregistrat progrese pe această propunere. La Consiliu nu există sprijin pentru această propunere. În uh, Parlament, uh, Comisia Jurii nu a prezentat un proiect de raport pe această temă și doar anumiți membrii sprijină propunerea. De aceea mă bucură faptul că astăzi discutăm această propunere, pentru că, iată, putem să analizăm puțin să vedem care este situația. Însă trebuie să fim realiști și cinstiți. Dacă nu, ne asumăm răspunderea de a duce acest dosar înainte, nu vom face progrese. Noua comisie va ține cont de pozițiile noastre de astăzi și va decide cum se va merge mai departe cu evaluarea tuturor propunerilor formulat înainte de adoptarea programului de lucru al Comisiei pentru 2020. Oricum, Comisia va continua să utilizeze toate mijloacele existente pentru a încuraja statele membre să-și asume răspunderea de plin în contextul procedurii de comitologie și va încerca să găsească o soluție cu, acele state, cu statele membre care să se bucure de un sprijin maxim în comisie. Vom încerca să îmbunătățim transparența comitologiei, care este foarte importantă pentru acest Parlament. Curând, voi lansa un nou registru modernizat, nou registru public, va oferi nu doar acces la toate proiectele de acte de punere în aplicare, dar va permite accesul uh, facil la informații privind uh, întâlnirile acestor comisii. Mă voi asigura că criteriile de deliniere între actele delegate și cele executorii decise anul trecut vor facilita negocierile și vor aduce rezultate concrete. Comisia se angajează să respecte criteriile necesare în redactarea de propuneri legislative și pe durata negocierilor. În paralel, onorați membrii, trebuie împreună să ducem mai departe negocierile pe acele documente care se referă la procedura de reglementare cu monitorizare. S-au făcut progrese în trecut, în ultimii ani, însă e nevoie încă de multă muncă aici aștept cu nerăbdare să văd care este poziția noastră în acest punct de vedere, pentru că cred că doar așa vom putea definitiva programul de lucru al Comisiei pentru acest an. Vă mulțumesc foarte mult! Comisar Șefcovic. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar Șefcovic. Urmează acum timp de un minut și jumătate la cuvânt, domnul Sayer. Intervenție fără microfonul a domnului Sayer. Vă rog, dacă puteți porni microfonul. Domnule președinte, vreau să vă mulțumesc, domnule vicepreședinte, și să spun că la finele mandatului anterior s-au înregistrat progrese în domeniul realinierii comitologiei. Dar acest dosar nu a trecut. Comisia juri este acum în faza de a analiza lucrurile. AFCO, ITRE, ENVI și ECON au oferit avize pe propunerea de regulament, care au subliniat cât de important este ca acest cadru de comitologie să rămână neschimbat, fiindcă funcționează cum trebuie și au convenit că aspectul privind transparența trebuie consolidat. Jure se axează pe aceste cereri venite din partea comisiei, mai ales în domeniul transparenței și responsabilității politice. Există o serie de domenii cheie în care absența unei poziții clare a statelor membre, responsabilitatea politică pentru luarea unei decizii finale revine Comisiei, care, fără sprijin din partea statelor membre, se află într-o situație de nedorit. Reforma din 2007 intenționa să remedieze această situație și acesta este obiectivul propunerii. Trebuie însă să înțelegem rezistența care se manifestă la nivelul statelor membre față de Consiliu sau în Consiliu. De aceea viitorul acestei reforme pare nefavorabil și greu de prevăzut. Regret că partea propunerii care provoacă controverse are, efect, are impact asupra tuturor sugestiilor care sunt sugestii bune și care sunt foarte deschise spre viitor. Mulțumim, domnule Sayer. Timp de două minute are acum cuvântul. Mă iertați, domnule Corb- domnul Corbett, domnule Sayer, colegul nostru Corbett aici. Domnule Sayer? Domnule Sayer, da, vă rog, acceptați dumneavoastră o interpelare din partea colegului nostru Corbett. Vă rog. Uh, Domnule Sayer, sunteți de acord că dacă statele membre și Parlamentul au conferit aceste competențe Comisiei să ia o decizie când statele membre nu ajung la un acord, pentru a implementa acte legislative pe care noi le-am adoptat și Consiliul nu reușește să ajungă la un acord. Nu credeți că s-ar justifica să vedem că și Comisia își asumă răspunderea și că ia o decizie, ia o hotărâre? Comisia este o ramură executivă care răspunde în fața Parlamentului, în fața noastră, deci trebuie să ia o decizie și nu să încearcă să se um, lepede de responsabilitățile politice din acest proces. Domnule Ser, dacă vreți să răspundeți. Da, nu mă opun acestei soluții. Aș susține-o foarte bine, dar înțelegem deocamdată că în Consiliu deja de mai mulți ani sunt blocate lucrurile. Așa stau lucrurile și putem, sigur, să insistăm, putem să sprijinim cu entuziasm această idee, însă ce aș vrea eu este să mă îndrept în aceeași direcție cu domnul Șefcovic, să fim uh, inventivi și să găsim o soluție, mai ales în domeniile în care putem crește răspunderea și transparența. Toate comisiile care au um, redactat un aviz, exact la asta s-au referit. Mulțumim foarte mult. Acum, doamna Folat, timp de două minute. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, distinse domnule comisar. În cadrul acestei dezbateri sunt două concepte esențiale care trebuie să fie subliniate. Obligația de răspundere a statelor membre și transparența în fața populației. Așa cum a fost deja prezentat de către domnul comisar, acestea sunt în politică chestiuni cât se poate sensibile și care au efecte asupra sănătății, siguranței cetățeanului, cum ar fi de pildă în ceea ce privește autorizarea tehnologiei genetice sau în ceea ce privește utilizarea de pesticide, astfel încât statele